Bună ziua, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru scurta pauză, dar uh, cred că e singura dată când se întâmplă că uh, începem la timp uh, întrebările pentru Consiliu. Așadar, acesta este următorul punct pe ordinea de zi și prima întrebare este de la domnul Posel, Se referă la situația minorităților etnice în Serbia. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult domnului Posel pentru această întrebare. La ședința pentru afaceri curente din 7 decembrie acest an am adoptat concluzii privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere. Și în concluzii, Consiliul a salutat angajamentul Serbiei eh, față de integrarea europeană și activitățile de reformare uh, pentru a atinge standardele europene. De asemenea, Consiliul a subliniat faptul că agenda de reformă trebuie să fie respectată. Pe 14 octombrie s-a emis un comunicat de presă în legătură cu comunicatul, cu cadrul uh, juridic uh, și de justiție uh, din Serbia și cu nevoia de a respecta drepturile omului în Serbia. Ministrul Minorităților și Drepturilor Omului din Serbia va juca un rol important în acest cadru, însă trebuie să facem mai multe ca să creștem gradul de înțelegere al standardelor internaționale în Serbia. Consiliul a subliniat și faptul că Serbia a ratificat cele mai importante instrumente în acest domeniu. În privește situația specifică din sudul Serbiei la care s-a referit domnul Boselt, este adevărat că au apărut incidente serioase în iulie și o serie de arestări s-au efectuat, dar după acel moment nu, au, nu s-au mai produs alte incidente și uh, situația în uh, uh Consiliul de Coordonare pentru Serbia de Sud s-a îmbunătățit. Cred că Cele mai importante grupuri etnice, incluz, incluzându-i pe albanezi, sunt partea acestui grup. De asemenea, la Universitatea din Medednia s-a deschis un departament special uh, în care se va preda atât în albaneză cât și în sârbă și, de asemenea, vor mai fi create și alte organizații pe termen scurt care să dea oamenilor o influență mai mare pe probleme de educație, cultură și așa mai departe. Dezvoltarea economico-socială este slabă în regiune și acesta este un obstacol în afirmarea minorităților din Serbia de Sud. Comunitatea internațională OSCE vor continua să examineze situația din uh, sudul Serbiei și vor continua să joace un rol activ în promovarea păcii și stabilității în regiune, în cooperare strânsă cu guvernul sârb și liderii politici locali. Mulțumesc, doamnă ministru, domnule Posselt. Doamnă președintă, vă mulțumesc mult pentru foarte bunul răspuns. Doream doar să vă spun că este vorba despre trei regiuni, două uh, de frontieră, Voivodina și cea din sudul Serbiei, Preștivo, deci uh, Presevo. Deci este vorba despre un triunghi de uh, regiuni, așa încât în viitorul nostru mandat ca și comisar, vă rog să aveți grijă ca aceste regiuni să fie promovate, să se dezvolte mai departe în ceea ce privește a treia regiune. Um, aceasta este uh, total uh, despărțită, însă trebuie de asemenea promovată pentru ca premizele economice să fie date astfel încât să se rezolve problemele minorităților. Sudul Serbiei reprezintă probleme din acest punct de vedere și aș dori ca uh, Consiliul să se aplece asupra acestei situații explozive. Domnule Posselt, puteți să fiți sigur că vom continua să supraveghem situația foarte îndeaproape și uh, la fel și Comisia. Suntem conștienți de îmbunătățirile existente, uh, suntem conștienți de asemenea că situația este fragilă, dar s-au făcut aceste aranjamente instituționale pe care le-am menționat și sunt un pas în direcția cea bună. Sperăm ca uh, cu ajutorul OSCE și al nostru această direcție să continue. Președintele, am uh, o întrebare suplimentară de la domnul Obermeier. Mulțumesc, domnul președinte. Violență există, din păcate, și în Kosovo, nu doar în Serbia. Pe de altă parte, minoritățile albane din Serbia um, există, dar și pe de altă parte minoritățile serbe din Kosovo. Aș vrea să știu cum se poate asigura o facilitare uh, uh, a vizelor astfel încât să nu existe niciun fel de uh, neînțelegeri. Și aș vrea să știu de asemenea dacă um, tratam, vor exista facilități pentru minoritățile din Kosovo, minoritățile serbe, în acest sens. Thank you, Minister. Mulțumesc, doamnă ministru. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am fost uh, sigură dacă am înțeles exact întrebarea, pentru că atunci când e vorba de Kosovo, uh, Sigur, azi și independent de, independent de faptul că nu toate statele membre au recunoscut Kosovo, există activități ale Comisiei pentru a facilita și îmbunătăți situația și pentru Kosovo. Asta însă va lua ceva timp, mai există dificultăți acolo, dar și ei sunt uh, subiect uh, al programului de facilitare a vizelor, însă în viitor, pentru că acum nu sunt în, uh, în, toate condițiile. Președintele, mulțumesc, poate n-a fost chiar uh, același subiect, dar uh, legat. Acum, următoarea întrebare, doamna Harkin, și se referă la nivelele de șomaj. Aveți uh, cuvântul, doamnă ministru, când uh, doriți. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă Harkin, pentru această întrebare. Criza economică a avut evident un efect negativ asupra vieții milioanelor de oameni, a afectat foarte grav și de aceea șomajul este una dintre cele mai mari provocări pe care le avem în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la repercusiunile crizei economice la populația care îmbătrânește și de aceea uh, statele membre trebuie să reducă nivelul de șomaj, trebuie să evite ca șomajul să devină permanent. Statele membre sunt cele care sunt responsabile de politicile lor de ocupare a forței de muncă, însă Consiliul pentru ocuparea forței de muncă a adoptat linii directoare acum câțiva ani și dat fiind uh, diferențele în piețele muncii, uh, măsurile trebuie să fie și ele diferite. Uh, am făcut un raport comun pe această chestiune și Comisia și Consiliul au evaluat situația din diversele state membre. În această criză economică, Consiliul și Comisia au fost foarte atente la șomaj. În decembrie 2008 am fost de acord să existe un plan de relansare economică pentru Uniunea Europeană și asta ne-a dat cadrul pentru măsurile care trebuie să fie adoptate și Parlamentul European și Consiliul în iunie au adoptat de asemenea o reglementare privind schimbările necesare Uh, la Fondul European pentru adapta, de ajustare la globalizare pentru a uh, lua măsuri de combatere a crizei. Evident, cum spuneam, situațiile sunt uh, diferite de la țară la țară, se pot uh, reduce orele de muncă, se pot reduce contribuțiile la fondurile sociale, se poate slăbi povara administrativă sau se, autoritățile pot lua alte măsuri corective pentru a ajuta angajarea tinerilor, pentru a facilita mobilitatea. Toate aceste lucruri sunt conținută și în raportul Consiliului după summitul privind ocuparea forței de muncă. La acest summit din iunie Consiliul a stabilit o serie de măsuri menite să ajute statele membre și partenerii de pe piața muncii pentru a se ocupa de repercusi- pentru a uh, face față repercusiunilor uh, crizei prin introducerea principiului flexicurității. Cu alte cuvinte, că există alternative pentru companii, uh, contracte flexibile, timp de lucru flexibil. Toate aceste lucruri îmbunătățesc situația pentru antreprenori și sperăm că tot acest, uh, toate aceste măsuri vor duce la o piață a muncii mai flexibile. De asemenea, Uh, se introduc stimulente pentru a munci, reducerea contribuțiilor sociale. Trebuie să susținem uh, nivelurile de venit și de asemenea să facilităm uh, libera circulație a angajaților. În noiembrie Uh, s-a căzut de acord asupra faptului că politica activă de creare de uh, locuri de muncă trebuie menținută uh, și se vorbea acolo și despre angajare pe termen scurt, de îmbunătățirea posibilităților de training și de pregătire profesională care să-i ajute pe oameni să se întoarcă pe piața muncii și la aceeași întâlnire ministrii au fost de acord că ocuparea forței de muncă este un factor de luptă împotriva excluderii sociale, egalității economice și de asemenea statele membre au fost încurajate să îmbunătățească folosească îngrijirea copiilor, să reducă uh, diferențele de salarizare și să alte diferențe pe piață. Și de aceea este important să ne concentrăm asupra celor care sunt cel mai rău loviți de această criză, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără contracte permanente. Trebuie să oferim noi oportunități uh, persoanelor fără educație și acesta trebuie să fie principalul scop uh, pentru politicile de tineret în perioada 2010-2018 și acest inițial uh, proiect a fost adoptat în 2009 de către Comisie. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Harkin. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru acest uh, răspuns, doamnă ministru Malmström. Mă bucur să vă revăd și sper că ne vom vedea și mai mult anul viitor, uh, pentru că sunteți obișnuită să răspundeți la întrebările noastre. Oricum, uh, am două comentarii care mi se par importante uh, în legătură cu lucruri pe care nu le-ați menționat. În primul rând, încurajarea spiritului antreprenorial și, în al doilea rând, uh, creșterea uh, cheltuielor pentru cercetare și dezvoltare. Până acum ne-am bazat <laughs> pentru metoda coordonării deschise. Acesta a fost un instrument destul de slab. N-a funcționat în realizarea obiectivelor agendei Lisabona. Aveți uh, sugestii pentru întărirea acestui mecanism. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. După cum știți, Consiliul a început să discute viitorul strategiei de la Lisabona a Europa 2020 de la propunerea Comisiei. Finalizarea va fi sub președinția suedeză. O problemă este cum vom ieși din situația actuală pe termen lung, cum putem crea o Europa mai competitivă, uh, să sprijinim antreprenoriatul pentru a evita șomajul și excluziunea socială, cum să investăm în cercetare și dezvoltare pentru ca Europa să devină jucătorul uh, global pe care dorim să îl devenim Există o strategie în acest sens și un aspect important al strategiei este această metodă a guvernanței. Cred că metoda deschisă de coordonare are avantaje, dar trebuie îmbunătățită. Trebuie să implicăm mai mult autoritățile locale și regionale, fiindcă ele sunt cele care fac implementarea. Trebuie să avem o responsabilizare la nivel național uh, cu privire la proiecte și trebuie să existe și guvernanță locală, lucru care este explicat în documentul Comisiei și este transmis către statele membre de, din partea Consiliului. Și acesta a fost unul dintre punctele slabe ale uh, strategiei care a încercat să fie corectat. Mulțumim, mai avem două întrebări de la domnul Molta și domnul Rubic. Domnul Molta, prima dată. Intervenția fără microfon. Uniunea Europeană a planificat instrumentul de microfinanțare, deci nu este vorba despre o finanțare nouă, ci bani care să vină din programul Progres. Cum se poate preveni în acest context ca noul instrument să nu împovăreze deja um, programele sociale care existau deja înainte? Mulțumesc, domnul Jubic. Că, uh, Doamnă președintă, întrebarea mea ar fi următoarea. Nu, ar, nu Credeți că are sens ca șomajul să fie prevenit per total? Vedeți posibilitatea care există de a găsi niște sarcini suplimentare acestor șomeri. Ehm, nu ar fi mai bine să îi susținem pe cei care vor să își deschidă o afacere proprie. Există metode ehm, transfrontaliere care să poată fi aplicate la mai multe țări. Cum am putea crea și promova mai multe întreprinderi?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 Mulțumesc, doamnă președinte. Cum am spus, responsabilitatea pentru locuri de muncă, sigur, este la, la, la, revine statelor membre, dar sunt multe de făcut și, cum am spus în remarcile mele introductorii pentru doamna Harkin, Consiliul a făcut multe recomandări, cum, puteți, cum se poate lucra pentru a crește flexibilitatea, care sunt diferitele sisteme de suport uh, folosite pentru a activa persoanele tocmai pentru a evita excluziunea și este important important să existe întâlniri la nivel înalt cu partenerii sociali și statele membre pentru a face schimb de bune practici. Acestea variază de la o țară la alta și trebuie să putem avea ocazia să dăm exemple și să alegem cele mai bune practici care să fie apoi diseminate. Deci e o combinație între recomandările Consiliului și uh, intervenția statelor membre care trebuie să-și asume responsabilitatea și să se adapteze la împrejurările lor specifice. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule, nu știu dacă am înțeles corect, poate că a fost o problemă de traducere, nu m-am referit la o microautoritate, ci la fondul de globalizare, astfel încât, cu ajutorul Parlamentului European, să transformăm acest instrument în unul mai flexibil, care să permită oferirea de sprijin statelor membre și companiilor care au probleme uh, legate de șomaj. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Trecem acum la întrebarea, la următoarea întrebare din partea domnului Șuntis și se referă la negocierile pentru Turcia care uh, dorește să se implice în operațiunile comune Frontex. En viktig del av strategi för bättre hantering av migration parte a strategiei Uniunii Europene um, în ceea ce privește abordarea um, și gestiunea mai bună a migrației este stabilirea relațiilor cu țările terțe în ceea ce privește controlul la frontieră. Aceasta este o măsură integrată care a fost adoptată de Consiliu în uh, decembrie 2006 și aș vrea să subliniez că această cooperare internațională cu țările terțe, care reprezintă o parte importantă a activității Frontex, în concordanță cu regulamentele Frontex, Frontex trebuie să faciliteze și poate să faciliteze cooperarea cu statele membre și cu țările terțe în cadrul politicii europene pentru acțiuni externe și, de asemenea, în contextul cooperării și acordurilor uh, bilaterale. Asemenea, lucruri s-au întâmplat deja și au fost discutate și în prealabil. Mandatul pentru negocieri este dat de către executiv și toate statele membre sunt implicate în discuții și uh, refer- referitoare la Frontex și la cooperarea Turciei în ceea ce privește operațiunile Frontex. Negocierile nu s-au încheiat încă, este greu de aceea ca Consiliul să ia o poziție detaliată vis-a-vis -vis de acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șontis. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Din răspunsul noastră pe care mi l-ați dat, astăzi înțeleg trei lucruri. În primul rând, negocierile între Frontex și Turcia se află deja într-un stadiu avansat. În al doilea rând, aceste negocieri sunt cunoscute tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și Grecia este deci informată referitor la acestea și ministrii de externe a fost atins un consens referitor la această colaborare în ceea ce privește controlul uh, frontierelor externe. Deci, dacă este vorba despre operațiuni comune care să fie realizate și la care dorește să, se, uh, să participe și Turcia în ceea ce privește controlul frontierelor externe, atunci vă întreb cum pot fi uh, respectate drepturile celor care intră în țări, deci ale emigranților. Pentru că Turcia va fi activă la granițele externe ale Uniunii Europene. Poate Comisia să accepte așa ceva? Mulțumesc, doamnă ministru. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceasta este o întrebare foarte cuprinzătoare, iar negocierile cu uh, Turcia abia au început. Reprezentantul din partea Comisiei, uh, comisarul Baros și doamna Malmström, au fost în Turcia acum câteva săptămâni pentru a iniția aceste discuții. Primele discuții au fost fructuoase, însă nu s-a ajuns la un sfârșit. De aceea este bine să vă prezint informațiile actualizate, pentru că ele sunt în desfășurare. Și sigur, și Grecia a fost inclusă în aceste discuții și a fost informată despre stadiul discuțiilor respectul pentru drepturile omului, drepturile fundamentale au fost, a fost menționat mereu în acest context, în cadrul acestor discuții, deci nu există niciun fel de dubiu în ceea ce privește Turcia și uh, drepturile fundamentale. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește negocierile, ele însă nu au fost încă finalizate, dar au fost portate cât se poate de deschis, toate um, țările au fost implicate și Grecia a fost uh, reprezentată. Mulțumesc, doamna ministru. Am primit două solicitări de întrebări suplimentare. Vreau să vă amintesc două lucruri înainte de a continua și anume întrebările suplimentare uh, trebuie să fie înaintate într-un interval de 30 de secunde. Până acum v-ați mișcat destul de bine, însă vă rog să procedăm la fel și mai departe. Și de asemenea sunt permise doar două întrebări suplimentare la o sesiune de întrebări. Domnul Papane Papa Nicolau și doamna Lăță doresc să ia cuvântul. Domnul Papa Nicolau. Doamna ministru, vă mulțumesc. Ceea ce mă interesează și ceea ce am auzit eu din ceea ce ne-a spus este consensul care s-a obținut uh, în ceea ce privește discuțiile cu Turcia referitor la o colaborare cu aceasta în ceea ce privește operațiunile comune din cadrul Frontex, în ceea ce privește mișcarea migraționistă. Noi în Grecia am uh, avut următoarea experiență. în Vase ale Frontex au fost uh, ambuscate de către autoritățile turce. Deci uh, nu am primit încă un răspuns referitor la comunicarea și informațiile referitoare la acest caz. Dumneavoastră aveți informații referitoare la acest lucru? Domnul Mölzer, cu microfonul cu siguranță trebuie să lucrăm uh, la nivel internațional, să colaborăm, dacă, dar această colaborare nu trebuie cumpărată din uh, bani europeni. Întrebarea este dacă există um, asemenea negocieri și cu alte țări terțe și dacă li s-au oferit stimulente financiare uh, turcilor pentru participarea la operațiunile Frontex. Mulțumesc, domnul ministru. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste întrebări au fost adresate cu multe alte ocazii și Consiliul a spus autorităților turce și guvernului turc, precum și reprezentanților acestora, că o cooperare bună în regiune reprezintă o premisă pentru a discuta mai departe vis-a-vis -vis de acest punct. De asemenea, autorităților turce li s-a cerut să se retragă din anumite acțiuni provocatoare. Răspunsul la asemenea întrebare am dat și eu cât de curând. După cum am spus, nu vă pot spune exact la ce stadiu se află discuțiile, pentru că ele sunt în desfășurare, însă ele urmează procedura curentă. Um, am avut discuții și cu Senegalul, cu Cap Verde și cu și am început uh, negocierile și cu Marocul, Egiptul și um, Mauritius, însă Uh, Mauretania, însă progresele care s-au înregistrat au fost foarte mici. Au fost inițiate procedurile um, Frontex a fost uh, mandatat să înceapă această nego- să începe aceste negocieri. Avem uh, o cooperare bună cu Rusia, Ucraina și Georgia, însă um, în alte domenii progresele sunt uh, ceva mai reduse. Da, Mulțumesc, doamnă ministru. Trecem la următoarea întrebare de la domnul Sean Kelly și se referă la negocierile privind clima din Copenhaga. Doamnă ministru. Da, mulțumesc. Cred că domnul Kelly, Ana, că evoluțiile sunt foarte rapide în Copenhaga. Încerc însă să vă ofer uh, ultimele informații. După cum știți, sunt două probleme acolo. Reducerea efectelor și finanțarea. Și Uh, încă avem încredere că putem obține un rezultat bun la Copenhaga care să ne permită să menținem uh, creșterea de temperatură sub 2 uh, grade peste nivelul industrial, preindustrial. Există măsuri și eforturi menite să obțină un acord obligatoriu din punct de vedere juridic și un acord politic sau un uh, calendar foarte clar pe, spre un astfel de acord până în perioada uh, ianuarie 2013. Însă pentru a ajunge la un acord e nevoie de convergență pe următoarele chestiuni. Mai întâi, o, un angajament de reducere ambițioasă a emisiilor de către uh, țările dezvoltate până în 2020. Unele țări, Japonia, Norvegia și-au crescut angajamentele, dar este clar că ce există acum uh, ca ofertă nu e suficient pentru a atinge ținta de 2 grade. Apoi, uh, cereri către alte țări dezvoltate de a avea agenda ambițioasă și de a continua să aibă acțiuni de reducere măsurabile și reportabile și foarte clare. De asemenea, uh, țările emergente, China, India, Indonezia, Brazil, Africa de Sud și Corea de Sud, au propriile lor contribuții și sunt semnificative. Totuși, Consiliul consideră că mai există un potențial de acțiune de la aceste țări, mai ales China și India, și este clar că e nevoie de mai mult dacă vrem să rămânem în uh, limita de 2 grade. Uniunea va cere acestor țări, uh, prin urmare, să-și uh, crească angajamentul în contextul unui acord ambițios. De asemenea, avem nevoie de un acord de un cadru pentru adaptare la schimbările climatice și un acord pentru schimbul de tehnologie. De asemenea, avem nevoie de finanțare uh, măsurilor corecte de adaptare la schimbările climatice, de reducerea acestor efecte în țările de dez- în curs de dezvoltare. Și în acest context, ultimul Consiliul European a examinat cifrele pentru finanțarea pe primii trei ani și a dat un impuls important negocierilor și a întărit și credibilitatea Uniunii Europene. Șefii de state și guverne Uh, se pregătesc să meargă acum uh, la Copenhaga. Sperăm că ei vor da imboldul politic necesar uh, pe problemele cruciale, cum ar fi măsurile de reducere și finanțare, pentru ca un acord ambițios să poată fi atins. Uniunea a propus ca negocierile pentru un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic, începând cu 1 ianuarie 2013, să fie încheiate cât mai repede după conferința de la Copenhaga. Când se poate realiza acest lucru? E prea devreme să spunem acum, dar sperăm ca în șase luni de la încheierea conferinței. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, doamnă ministru, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Malmström, și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsul concis, precis și logic, nu doar la întrebarea mea, ci și la toate întrebările pe care le-am avut uh, de când am venit aici în Parlament. Mă bucur să spun că Vin dintr-o țară a Uniunii Europene care este un lider în dezbaterea în acest domeniu al schimbărilor climatice și cred că exemplul cel mai bun este faptul că acum în uh, Copenhaga vin președintele Statelor Unite și președintele Chinei. Lucru absolut istoric, dar în lipsa unui acord uh, juridic din, uh, obligatoriu din punct de vedere juridic, ce vom face în viitor? Care este planul B? Vă mulțumesc. Doamnă ministru, mulțumesc domnule Kelly pentru cuvintele frumoase. Cred că pe măsură ce negocierile politice vor începe mâine, așa cum a spus, cu președinți și prim-miniștri din toată lumea, n-ar trebui să discutăm deja despre un plan B. Cred că ei pot uh, să-și aducă contribuția pentru a crea un angajament politic ambițios. Dacă nu se va putea obține un acord, va trebui să continuăm să negociem, nu putem să renunțăm, lumea așteaptă rezultate de la noi. Aceasta este cea mai importantă problemă a generației noastre, nu putem da greș. Dacă nu reușim să ajungem mâine la un acord sau poimine, vom continua să discutăm până când vom ajunge la un acord. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum trecem la următoarea întrebare de la domnul Mitchell și se referă la schimbările climatice și finanțarea uh, luptei împotriva acestor schimbări în lumea curs de dezvoltare. Vă rog, doamnă ministru. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, discuția este pe aceeași temă și, cum țineți minte, uh, Finanțarea pentru țările în curs de dezvoltare este un element esențial al negocierilor de la Copenhaga și este un, important să se ajungă la un acord. Pentru început, vreau să subliniez uh, summitul din octombrie, în care s-a subliniat importanța inițierii finanțării și pregătirea pentru o acțiune colectivă și eficientă pe termen mediu și lung, cu accentul pe țările în curs de dezvoltare. Și la Consiliul din decembrie, uh, UE și statele membre și-au exprimat disponibilitatea pentru 2,4 milioane de ani pentru perioada 2010-2012, care să ajute la lupta statelor în curs de dezvoltare împotriva schimbărilor climatice. Cred că prin acest angajament am trimis un mesaj puternic negociatorilor uh, la conferință și astfel ne-am consolidat credibilitatea. Mai mult, Consiliul European a recunoscut importanța creșterii fluxurilor financiare publice și private pentru 2020. Arhitectura trebuie să fie revizuită și reformată unde este nevoie pentru a asigura că există capacitățile necesare. Cum ați subliniat și dumneavoastră, Consiliul European din octombrie a estimat cu o, că că o creștere netă a costurilor necesare ar putea să ajungă la 100 miliarde de ani până în 2020 pentru a putea ajuta eforturile statelor în curs de dezvoltare a pieței internaționale a carbonului și de aceea Comisia a estimat această nevoie. Nu este o ofertă sau uh, um, o ofertă din partea Comisiei. Comisia estimează că Consiliul uh, acest lucru Consiliul îl sprijină și crede că este cea mai bună evaluare de la 22 la 50 de miliarde de ani vor fi necesare până în anul 2020 în acest sens și Uniunea Europeană este gata să sprijine aceste sume. Însă toate statele europene, inclusiv cele mai sărace, trebuie să contribuie printr-o uh, distribuție judicioasă a venitului național brut. Și cum s-a subliniat în octombrie, acordul de la Copenhaga trebuie să aibă prevederi privind la uh, faptul că încălzirea globală trebuie să nu depășească 2 grade, trebuie să se adopte tehnologii care să faciliteze reducerea gazelor cu efect de seră. Mulțumesc, domnul Michel, acum. Mă alătur domnului Kelly și îmi exprim felicitările pentru președinția suedeză, care a fost una exemplară. Aș dori să vă întreb dacă s-a observat că președintele Statelor Unite a avut discuții cu liderii țărilor în dezvoltare și dacă Uniunea Europeană s-a alăturat acelor discuții și a încercat să um, depășească decalajele care există între noi și Statele Unite pentru a ajunge la o rezoluție finală. Puteți, domnule ministru, să ne spuneți că dacă există fonduri pentru țările în dezvoltare, vor fi fonduri noi și nu fonduri care vin din angajamentele deja existente ale UE pentru țările în curs de dezvoltare care sunt alocate eliminării sărăciei și foametei? Mulțumesc! Doamna președinte, la prima întrebare, evident, au fost multe întâlniri bilaterale la Copenhaga pentru a facilita și pregăti negocierile. UE este în continuu legătură cu Statele Unite pentru a promova obiective mai uh, ambițioase Statele Unite, la rândul lor, au întâlnirile lor bilaterale. La unele participăm, la altele nu, pentru că avem și, și noi șase întâlniri bilaterale sub președinția suedeză cu China, India, Ucraina, Africa de Sud, Rusia și Statele Unite. Uh, și, într-adevăr, aspectele legate de clima au, clima au fost prioritare, deci au existat foarte multe întâlniri și uh, la nivelul nostru. În ceea ce privește finanțarea, este un fel de mix între fonduri noi și fonduri vechi. Există state care au ales să facă un mix între aceste fonduri, altele au alocat partea bugetului pentru dezvoltare deja cu câțiva ani în urmă pentru aceste scopuri fiindcă țările cel mai puțin dezvoltate sunt cele care vor suferi cel mai mult de schimbările climatice și e logic ca o parte a bugetului pentru dezvoltare să fie țintit exact pe diferitele acțiuni legate de schimbările climatice ca o consecință a crizei economice, însă multe state membre, din păcate, și-au coborât plafonul din bugetul total și asta este un lucru trist, dar așa stau lucrurile. De aceea spun că este o combinație între fonduri vechi și fonduri noi. Mulțumesc. Acum trecem mai departe la următoarea întrebare, care vine din partea domnului Coșa și se referă la o propunere a Consiliului, de o directivă a Consiliului pentru implementarea principiului tratamentului egal pentru persoane, indiferent de religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Doamna ministru. Mulțumesc, doamna președinte. Măsurile de îmbunătățire a accesului sunt foarte importante în ceea ce privește lupta împotriva discriminării în toate statele membre. În timpul președinției suedeze am continuat să verificăm nivelurile tehnice ale directivei propuse în ceea ce privește implementarea tra- um, principiului tratamentului egal. Acestea nu sunt acoperite în totalitate de uh, documente um, în ceea ce privește religia, convingerile, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală. Am adoptat un raport de situație referitor la măsurile care au fost luate, domeniul de aplicare și uh, calendarul privind uh, înaintarea amendamentelor. De asemenea, s-a raportat referitor la um, punctele deosebite privind uh, elaborarea și fabricarea produselor care ar trebui de asemenea să fie acoperite de această propunere și toate aceste lucruri mai trebuie discutate. Am menționat și alte puncte care trebuie rezolvate în ceea ce privește consecințele financiare ale directivei pentru a obține un acord uh, politic. Trebuie să avem un text final cu care să fie de acord toate statele membre. Din păcate, în prezent, negocierile și discuțiile referitoare la data implementării și la domeniul de aplicare sunt în desfășurare și cred că vor mai dura ceva timp. Vă mulțumesc! Domnule Coșa? Coșa. Köszönöm Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Observ că există câțiva pași care au fost făcuți și care promit, însă sunt uh, anumite lucruri care um, nu au fost puse și anume 50 de milioane de cetățeni trăiesc în Europa și au dizabilități și toate aceste lucruri uh, îi privesc pentru că societatea Uniunii Europene este una care îmbătrânește și acesta nu este un um, aspect care interesează doar pe cei cu dizabilități, ci pe toți cei care trăiesc în Uniunea Europeană și care sunt mai bătrâni, care um, se află în scaunul cu rotile, vor avea nevoie de uh, rampe de acces uh, spre clădiri și așa mai departe. Deci aceasta va deveni o problemă socială generală pe viitor. În ceea ce privește accesul către serviciile speciale, um, acest termen de 10 ani care a fost specificat este unul important și este important să îl păstrăm pentru că ne interesează pentru viitor. Yes. Mulțumesc, doamna ministru. Vă mulțumesc, doamna președintă sunt într totul de acord cu onoratul membru al Parlamentului European. Avem nevoie de o asemenea directivă și există milioane de cetățeni în Uniunea Europeană care nu au accesul corespunzător la diferite puncte în viața lor obișnuită și acest lucru îi împiedică în libertatea lor de a avea o viață normală, o viață obișnuită. Discuțiile uh, într-adevăr, durează mult timp, dar este o propunere foarte importantă, are un, o sferă de aplicare foarte mare și implicațiile sunt uh, de asemenea majore. De asemenea, este nevoie de unanimitate la nivelul statelor membre. De aceea, abia și apoi este nevoie de uh, un aviz al Parlamentului European înainte ca directiva să fie adoptată. Am avut multe negocieri, au existat multe grupuri de lucru la Consiliu, am înregistrat progrese, însă din păcate trebuie să fiu cât se poate de sinceră cu dumneavoastră. Nu am ajuns încă la consensul dorit. Vom continua până la sfârșitul președinției noastre și sunt cât se poate de optimistă referitor la faptul că și președinția spaniolă va face tot ceea ce este posibil așa încât să ajungă la o soluție. Este... Mulțumesc, doamnă ministru. Trecem acum mai departe cu, la o întrebare adresată de doamna Blinkeviciute referitoare la protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu toții suntem conștienți de dificultățile sociale care au apărut în urma crizei economice. Evident, este necesar să protejăm grupurile de oameni care sunt uh, cele mai vulnerabile și să încercăm să combatem excluderea socială. Știm că există persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile care nu pot să trăiască cum trebuie din cauza discriminării. Însă Consiliul a subliniat importanța oferirii accesului la piața muncii pentru persoane cu dizabilități. Acest lucru s-a făcut în uh, contextul strategiei Lisabona și avem uh, linii directoare pentru angajare de asemenea. În martie 2008, Consiliul și guvernele celor membre au adoptat o rezoluție privind situația persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană. Importanța faptului ca persoanele vulnerabile să fie integrate în piața vulnerabilă este de asemenea subliniată în uh, rezoluția Consiliului din 13 noiembrie 2009. Și trebuie să permitem accesul acestor persoane pe piața muncii. Aceasta este o cerință, o precondiție pentru o bună calitate a vieții pe termen lung. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord că 2010 va fi anul de combatere a sărăciei și excluderii sociale și această decizie ar trebui de asemenea să includă și ideea de a oferi educație pentru toți și acces egal la tehnologie pentru toți oamenii, mai ales pentru cei cu dizabilități. O altă prioritate care va fi adoptată are legătură cu familiile persoanelor cu dizabilități și alte persoane care sunt în situații dezavantajoase și așteptăm cu nerăbdare viitoare inițiative în acest sens. În ce privește directiva Consiliului privind tratamentul legal al persoanelor, indiferent de religie, dizabilități, vârstă, orientare sexuală, credem că oamenii cu dizabilități ar, fi, uh, ar avea de câștigat dacă această propunere a Comisiei devine o realitate. Și grupul de lucru al Consiliului privind afacerile sociale se ocupă încă de acest text în discuțiile sale și a existat uh, un raport de progres care s-a adoptat în noiembrie, dar din nefericire nu s-a, făcut, nu s-a ajuns la un acord uh, total. Nu știm care va fi rezultatul negocierilor care încă mai au loc, dar vrem să avem un text bun și cum am uh, menționat, statele membre trebuie să cadă de acord uh, pe această propunere. Depinde de statele membre să înțeleagă repercusiunile crizei economice în acest context, dar odată ce am ajuns la o unanimitate, evident Parlamentul European la rândul său va fi încurajat, conform articolului 19 în Tratatul de Sabona, să susțină de asemenea această măsură. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamnă ministru. Doamna uh, Blinkeviciute, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul ministru Malmström. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și Suediei, pentru că în timpul președinției suedeze, Consiliul de Ministri s-a a semnat Convenția Unii uh, Europene privind uh, persoanele cu dizabilități. Este un pas bun, dar doar un pas. În statele membre, persoanele cu dizabilități trăiesc în situații foarte diferite. Uh, unii dintre ei, unii dintre acești oameni nu pot folosi serviciile uh, interpreților de uh, limbajul semnelor, alții au alte, uh, altora le lipsesc alte servicii. Să nu uităm că 10% din uh, europeni sunt persoane cu dizabilități. Știu că există dificultăți în implementarea directivei antidiscriminare, dar poate am putea să ne gândim la o directivă separată privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care ar fi obligatorie pentru noi toți și care ar preveni discriminarea persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc. Doamnă ministru, vă rog. Îmi cer scuze, credeam că urmează o altă întrebare. Uh, dați-mi voie să subliniez că nu din lipsă de voință politică se întâmplă acest lucru. Înțelegem importanța acestei directive și am făcut eforturi Uh, foarte mari pentru a o pune în aplicare, dar cum spuneam, nu pot schimba faptul că e nevoie de unanimitate și că unanimitatea încă nu există. Președinția suedeză, la fel și altele dinaintea noastră, a făcut eforturi pentru a încerca să propună uh, diferite compromisuri, diferite modalități de progres. Sunt uh, ale grupului de lucru și vom uh, lucra până la sfârșitul președinției noastre, dar din nefericire nu avem încă unanimitatea. Cred că ar fi păcat să divizăm părțile directivei, pentru că și Parlamentul ne-a încurajat să avem o directivă cuprinzătoare pe problema discriminării și dacă începem să scoatem din ea diverse segmente, diverse bucăți, acest caracter cuprinzător s-ar pierde și ar fi deplorabil. Deci haideți să încercăm mai mult să obținem un consens pe întreaga directivă pentru că ar fi foarte valoroasă în lupta împotriva discriminării pentru persoanele cu dizabilități și pentru alte categorii de persoane discriminate. Mulțumesc, doamnă ministru, vă reamintesc din nou că întrebările suplimentare sunt menite să nu depășească 30 de secunde. Am uh, cereri de întrebări suplimentare, uh, voi lua în considerare ordinea în care persoanele au cerut cuvântul și dacă au mai vorbit sau nu înainte. Deci nu voi accepta decât două întrebări suplimentare de la doamna Clas și doamna McGuinness. Doamna Clas mai întâi. Domnule președinte, discriminările acestea trebuie oprite, pentru că este o problemă socială. Toți suntem provocați în acest sens. Trebuie să prevenim orice tip de discriminări. Doamnă ministru, sunteți de acord cu mine că nu există niște puncte de referință clare în funcție de care să ne raportăm când vorbim despre aceste discriminări. Dacă vorbim despre o închiriere a unui apartament și chiriașul se plânge că proprietarul nu i-a uh, dat spre închiriere apartamentul respectiv, chiriașul a fost discriminat sau nu trebuie să stabilim niște um, rapoarte de măsură, niște standarde pentru a uh, putea face acest lucru. Trebuie să stabilim o legislație europeană în acest sens. Mulțumesc, doamna McGuinness. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, doamna ministru. Din moment ce discutăm de drepturile persoanelor cu dizabilități, putem uh, să uh, spunem că colegul nostru, domnul Cocer, a fost uh, ales președinte al grupului interparlamentar pentru problemele persoanelor cu dizabilități și îl felicităm. Uh, ieri am avut o dezbatere uh, privind uh, îngrijirea instituțională a copiilor și adulților tineri și ne temeam că uh, criza economică va încetini procesul de dezinstituționalizare și asta este o problemă cu care trebuie să, de care trebuie să avem mare, mare grijă și în Uniune și în afara ei. Doamna ministru, Stimați membri, în momente de criză economică, întotdeauna cei mai vulnerabili suferă cel mai mult. Copiii, tinerii, oamenii în vârstă, persoane cu dizabilități. Și de aceea noi, ca politicieni responsabili, trebuie să înțelegem acest lucru și s-a adăugat în concluziile Consiliului și în recomandările Consiliului uh, încurajarea statelor membre de a lua în considerare în special faptul că cele mai, mult, cele mai vulnerabile grupuri sunt cele care suferă cel mai mult. Deci sunt de acord cu această idee. Și în, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, cred că înainte de a avea directiva generală, este foarte dificil să stabilim standarde de uh, standarde europene în ceea ce privește discriminarea. Trebuie să avem mai întâi directiva generală și după aceea să lucrăm pe baza ei. Înțeleg uh, volumul enorm de muncă care s-a făcut și înțelegem de asemenea și discriminările masive cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în viața de zi cu zi și care împiedică să-și îmbunătățească potențialul, să-și realizeze potențialul. Dar cred că trebuie să lucrăm mai întâi pe directiva generală și de asemenea uh, să decidem că anul viitor să fie anul de luptă împotriva excluderii eh, sociale. Va fi o ocazie de a veni cu noi propuneri și de a organiza evenimente comune pentru a crește gradul de conștientizare în toate statele membre. Președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Sunt sigură că în contextul acestei discuții Uh, veți înțelege de ce doresc și eu să-l felicit pe uh, colegul nostru pentru numirea în funcție de președinte al intergrupului. Acum trecem la întrebarea număr, nu, întrebarea numărul 8 s-a retras, la fel și întrebarea numărul 9. Întrebarea numărul 10 este inadmisibilă pentru că a fost subiectul unei dezbateri separate astăzi. Următoarea întrebare, numărul 11, de la domnul Palechis, care nu este în sală, deci va cădea. Și ajungem la întrebarea domnului Angurakis privind crimele, asasinatele unor uh, fermieri per- peruani săraci uh, în scopuri de profit. Doamnă ministru, dacă uh, mai faceți față, aveți cuvântul. Eh, fru Doamnă președinte, după cum știu domnii, deputa- domnii deputați, respectarea drepturilor omului este una dintre principalele valori europene și Consiliul este conștient de faptul că în relațiile cu țările terțe trebuie să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. În ceea ce privește aceste incidente specifice la care se referă întrebarea, vreau să spun că la Consiliu nu se cunosc aceste lucruri și nu au fost discutate. Evident, cunoaștem rapoartele media cu privire la aceste incidente, dar dar am observat că cele mai noi rapoarte au spus că uh, situația, așa cum a fost ea uh, redată inițial, a fost de fapt o farsă. Consiliul nu poate să comenteze uh, rapoartele apărute în mass media și de aceea președinția suedeză nu poate reacționa. Ar fi o speculație având uh, în vedere situația. Mulțumesc, domnul Angurachis, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt deloc mulțumit de răspunsul pe care l-am primit de la doamna ministru. Totuși este vorba de o infracțiune, de o crimă fără precedent, aș îndrăzni să spun. După părerea mea, Uniunea Europeană, atunci când dorește, dispune de măsurile necesare pentru a face cercetări, analize și pentru a vedea cum stau lucrurile în realitate, având în vedere că avem legături cu Peru și noi cerem să există o clarificare a situației uh, din Peru, altfel aceste lucruri se vor perpetua. Mulțumesc. Doamna ministru, doriți să răspundeți? Mulțumesc, doamna președinte. Am primit uh, diferite rapoarte cu privire la această situație din partea mai multor autorități de curând am citit și articole care au apărut în presă și se pare că nu este un, o bază fundamentată pentru aceste incidente. Dacă ele s-au produs cu adevărat, e ceva îngrozitor, dar uh, nu avem informații clare că așa stau lucrurile. S-ar putea să fie doar o farsă, cum am spus, și Consiliul nu are nici posibilitatea și nici competența să răspundă în acest caz. Mulțumesc, doamnă ministru. Trecem la următoarea întrebare din partea domnului Țarnechi și se referă la discriminarea împotriva minorității poloneze din Lituania. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul, domnule Zanechi, Consiliul recunoaște în tratat și în Carta Drepturilor Fundamentale aceste drepturi și va rămâne dedicat prevenirii și eradicării oricăror forme de degradare și de discriminare. Vreau de asemenea să spun că întrebările referitoare la drepturile minorităților sunt abordate și de Consiliul Europei în cadrul Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale. Întrebarea pusă de doamna Țarnechis este uh, examinată de uh, organele fundamentale ale Consiliului Europei. În ceea ce privește directiva Consiliului din 29 iunie 2000 privind implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de rasă, proveniență etnică, toate persoanele sunt protejate împotriva discriminării Sfera de aplicare a protecției juridice include și domeniul uh, locului de muncă, a protecției sociale, a educației și accesului la bunuri și servicii. Comisia Europeană are responsabilitatea de a monitoriza respectarea stat, uh, legislației europene în statele membre. În programul de la Stockholm, aprobat în 10-11 decembrie anul acesta, s-a subliniat uh, nevoia unor măsuri suplimentare uh, după aplicarea Convenției din 2008 de la Haga. Toate statele membre, părți ale acelei convenții, vor uh, fi implicate. Mulțumesc, domnul Țarnechi, acum are cuvântul. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru răspuns. Mai ales vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat implicarea Consiliului în prevenirea oricăror forme de în discriminare, inclusiv cele la adresa minorităților naționale și sau a minorității poloneze din Lituania. Vă mulțumesc. Din păcate, însă, autoritățile din Lituania se comportă în mod sistematic într-un mod nepermis, atât în domeniul educației, cât și al administrației și în celelalte domenii. În consecință, doresc să vă cer monitorizarea situației. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Malmström. Nu pot decât să subliniez principiile și valorile pe care Uniunea Europeană și Consiliul le sprijină și le promovează Evenimentele la care se referă domnul Zarnechi sunt examinate de autoritățile relevante din Consiliul Europei și dacă există alte forme de discriminare, Comisia are sarcina să se asigure că statele membre uh, respectă prevederile tratatului și ale legislației europene. Mulțumesc, doamnă ministru. Mă bucur să Vă spun că ni s-a alăturat și domnul Gallagher pentru a-l înlocui pe domnul Crowley pentru următoarea întrebare care se referă la persecutarea călugărilor și călugărițelor bundiste în Vietnam. Aveți cuvântul. Tack so mycket, eh, fru talman, och tack för frågan. Ja, råd... Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc mult pentru întrebare Consiliul este cât se poate de conștient de situația în ce privește drepturile omului în Vietnam și noi urmărim îndeaproape evoluțiile din țară. De două ori pe an, Consiliul și Comisia fac o evaluare a situației și a cadrului uh, în ceea ce privește uh, dialogul pe care îl avem cu autoritățile vietnameze uh, în ce privește drepturile omului. Ultima ședință a avut loc uh, la Hanoi în decembrie și am discutat atunci despre libertatea de expresie, despre diferite uh, forme de sentințe criminale, despre libertatea religioasă și um, de credință. Situația în ceea ce privește anumiți prizonieri și alte persoane deținute a fost discutată cu guvernul. Uniunea Europeană menționează, de asemenea, o probleme deosebit de dificile în și le subliniază guvernului cu ocazia acestor dialoguri. Consiliul și Comisia au discutat de asemenea pe îndelete cu um, cei care locuiau în zonele respective. Am avut o rezoluție a Parlamentului European în ceea ce privește acest punct și um, în, am discutat și cu autoritățile vietnameze um, în contextul parteneriatului și asocierii, acordul de asociere pe care sperăm să îl încheiem cu aceștia anul viitor. Am dorit să exprimăm cât se poate de clar care este părerea noastră despre respectarea drepturilor omului în Vietnam. În ceea ce privește exproprierile proprietăților biserice, uh, și uh, um, hărțurile care au avut loc, um, le-am abordat și pe acestea, am uh, discutat despre situația de la Pleam, am încurajat părțile implicate să protejeze drepturile omului și să respecte toate angajamentele în concordanță cu uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului și, interna- uh, și convențiile internaționale care au fost ratificate și de Vietnam. Conform rezoluției Parlamentului European, um, și respectând termenii acesteia, am transmis un mesaj cât se poate de puternic în sensul respectării drepturilor omului. Trebuie să jucăm un rol puternic în această zonă. Am avut o delegație care a vizitat uh, Vietnamul în perioada 80 decembrie. Ei uh, au vizitat uh, o serie de mănăstiri și, um, și orașul Plam am încercat să obținem mai multe informații referitoare la situația actuală, iar Uniunea Europeană va continua să monitorizeze situația îndeaproape și pe viitor. Mulțumesc, domnul Gallagher. Mulțumesc, vreau să mulțumesc doamnei președinte pentru răspunsul uh, foarte cuprinzător în numele meu și în numele domnului Credi. Aș vrea să spun că sunt foarte bucuros de abordarea Consiliului și Comisiei și că Uh, sper că veți continua într-un mod pragmatic uh, să monitorizați evoluțiile. Vă mulțumesc. Mulțumesc că uh, nu dorește nimeni să adreseze întrebări suplimentare, așa încât trecem mai departe la următoarea întrebare formulată de domnul Gallagher și care se referă la cererea de aderare a Islandei la Uniunea Europeană. Doamnă ministru, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este o întrebare care vi se poate adresa și dumneavoastră în aceeași măsură. Stimată membru parlamentar, aș vrea să încep reamintind ceea ce am spus la concluziile Consiliului de pe 8 decembrie acesta. A spus că Islanda este o țară cu uh, o tradiție uh, și cu valori democratice vechi. Deci au un potențial mare pentru a contribui la Uniunea Europeană, mai ales din punct de vedere strategic. Um, țara este deja bine integrată la multe niveluri ale Uniunii Europene, pentru că există multe acorduri, de asemenea face parte din zona Schengen. Uh, a, candidatura și cererea de aplicare a fost înaintată pe 25 iulie 2009 um, Uniunii Europene. Eu am uh, primit personal această invitație și vom vedea cum evoluează lucrurile. Pe 27 iulie, la ședința care a avut loc atunci, am căzut de acord uh, referitor la extindere uh, pornind de la concluziile Consiliului din 2006, care spuneau că fiecare țară trebuie evaluată în funcție de propriile merite. Acest lucru a fost um, stabilit conform articolului 49 și um, dispozițiile uh, tratatului vor fi um, aplicate în mod corespunzător. Deci aplicația va fi tratată în conformitate cu tratatul și um, este vorba despre um, un tratat care a fost încheiat, încheiat în 1993. În concordanță cu concluziile adoptate de Consiliul de săptămâna trecută, această chestiune va fi discutată uh, din nou când Comisia își va fi spus punctul de vedere. Se vor uh, continua negocierile cu Islanda și uh, sub președinția spaniolă. Domnule Gallagher? Micro, microphone. Sorry. Uh, I want to... Vreau să mulțumesc, doamne președinte, pentru răspuns și ca președinte al delegației care se ocupă de această zonă și de deci și de Islanda, uh, înțeleg că fiecare cerere trebuie să fie examinată pe baza propriilor merite și progreselor țării individuale respective, și înțelegem că Islanda a răspuns la multe întrebări într-un termen uh, rezonabil, de scurt și, sigur, uh, asta este o indicație a faptului, un semnal al faptului că uh, guvernul islandez este foarte angajat față de această chestiune și cred că va fi încă un pas important în extinderea Europei dacă Islanda ar deveni membru al Uniunii Europene. În cele din urmă însă vorbim despre una dintre cele mai vechi democrații din lume și poporul islandez trebuie să ia decizia, însă așteptăm cu nerăbdare progresele viitoare la următoarea, care vor apărea la următoarea întâlnire a Consiliului și pașii concreți care se vor face și un viitor anunț al Consiliului. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Conform tuturor regulilor și procedurilor, aplicația islandeză trebuie tratată în mod corespunzător, iar Comisia nu și-a finalizat încă evaluarea și nici uh, nu și-a elaborat încă avizul, însă se înregistrează progrese. Este vorba despre Islanda, ei au uh, numit deja echipe de negociere și lucrurile se vor desfășura cât se poate de repede. Cred că putem să contăm uh, pe uh, faptul că Comisia va veni cu uh, poziția sa la începutul anului viitor și apoi vom lua măsurile corespunzătoare. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Acum, conform uh, ordinii, ar trebui să existe o întrebare a domnului De Rosa. Nu se află în sală, deci trecem peste ea și trecem la întrebarea doamnei McGuinness în ce privește uh, rezidurile biodegradabile. Tack, fru talman. Eh, ja, varje dag. Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare zi producem uh, cantități uriașe de reziduri în statele membre și modul în care uh, ne ocupăm de aceste reziduri, evident, are un impact uriaș asupra mediului nostru. Într-un raport recent al Comisiei privind implementarea legislației europene în domeniu, am văzut că și multe țări membre au făcut uh, progrese, dar, pe de altă parte, există Uh, încă o cantitate uriașă de măsuri care trebuie luate pentru ca în alte state membre aceste de deșeuri să fie tratate corespunzător, mai ales începește aplicarea directivei privind gropile de gunoi. Uh, în raport se spune că 9 țări Uh, respectă uh, scopurile stabilite în 2006, conform informațiilor uh, disponibile acum. În iunie 2009, concluziile Consiliului au stabilit că suntem de acord cu Comisia în sensul că e foarte important ca aceste ținte să fie realizate în ce privește uh, rezidurile biodegradabile și ne continuăm evaluarea pentru a vedea unde putem uh, reduce nivelul de uh, reziduri acolo unde este posibil. În ce privește reciclarea uh, rezidurilor biodegradabile, e foarte important ca ele să fie folosite pentru facilități uh, industriale care funcționează pe biogaz sau în alte soluții tehnice și de asemenea un mai bun management al rezidurilor ar duce la o utilizare mai sustenabilă a, a acestora și ar ajuta bătălia împotriva schimbărilor climatice și ne-ar ajuta să uh, îmbunătățim țintele pe care le avem în a muta aceste reziduri din gropile de gunoi. Mulțumesc pentru răspuns. Cred că toată lumea din acest Parlament susține eforturile. Dacă te duci la o groapă de gunoi cum am făcut eu și dacă respiri acolo este absolut oribil și dacă Poate toți oamenii ar trebui să facă vizita asta, să înțeleagă unde se duce gunoiul lor. Uh, ați putea dezvolta, ați putea să ne explicați de ce doar 9 țări membre respectă în acest moment aceste uh, standarde? Suntem de acord cu biogazul, toată lumea e de acord cu principiul, dar de ce nu reușesc toate aceste țări să realizeze obiectivul? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că nu sunt un expert în această problemă, dar din câte am înțeles de la, din declarația Comisiei, Uh, nu există infrastructura necesară pentru a rezolva această problemă și aceasta costă foarte mult pentru a fi implementată. Evident, este uh, bună pe termen lung, dar statele membre n-au investit în infrastructura necesară și de aceea durează atât de mult. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum vom avea urmă, ultima întrebare din această seară și ultima președinție noastră și vine de la domnul Hans-Peter Martin și are legătură cu succesele președinției suedeze în ce privește transparența și îndrăznesc să spun că aici avem uh, lucruri de care să fim mândri. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru întrebare. Așa cum a declarat uh, domnul Hans-Peter Martin, aceasta este o problemă foarte importantă pentru Suedia și pentru președinție. Dorim să întărim Uh, transparența în munca Uniunii Europene. Am avut o prioritate clară să creștem transparența activităților Consiliului la nivel general. Vreau să spun că uh, website-ul președinției a dat informații în legătură cu întâlnirile, documentele, a făcut web streaming și toate în uh, trei limbi. În ultimele câteva luni Președinția suedeză a făcut tot ce depinde de ea pentru a îmbunătăți accesul la documente. În septembrie, octombrie și noiembrie am avut 20 de dezbateri publice uh, sub egida președinției suedeze, în acord cu articolul 83 din regulile de, regulamentul de procedură. De asemenea, am uh, publicat programul de lucru pentru Consiliul Ecofin. Am avut 25 de dezbateri în ultimele luni în ce privește deliberările, discuțiile generale 59 de puncte au fost uh, uh, depuse uh, ca puncte A și 9 ca puncte B în deliberările Consiliului, puncte de tip B. Dacă uh, uh, membrul Parlamentului consideră că acest lucru este prea puțin, trebuie să nu uitați că numărul de puncte publice de pe agenda Consiliului variază în funcție de câte intră în procedura de codecizie uh, Deocamdată noul Parlament n-a avut atât de multe puncte pe cât ar fi avut în mod normal. Noua comisie, fără îndoială, va crește numărul de propuneri legislative care să fie discutate de Parlamentul European și acum că tratatul de la Lisabona a intrat uh, în vigoare. Toate întâlnirile de Consiliu care se vor refera, referi la aceste puncte legislative vor fi publice și asta ne bucură uh, foarte mult. Din punctul nostru de vedere, noi credem că Uniunea va deveni mai eficientă și mai democratică. Și în fine aș vrea să spun că președinția suedeză a adoptat inițiativa de a se întâlni cu grupul internațional de lucru în privința transparenței și Margot Wallström, vicepreședintele Comisiei și Diana Wallace, vicepreședinte al Parlamentului, a fost uh, prezente și am discutat o serie de propuneri practice pentru a îmbunătăți accesul la informații în instituțiile europene și pentru a le face mai prietenoase cu cetățeanul european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hans-Peter Martin. Mulțumesc că rar se întâmplă să avem ocazia de a fi emoționați aici în plen. Mi se pare uh, foarte bine că putem purta acest uh, ultim dialog cu dumneavoastră, doamnă ministru. Și da, doamnă ministru, știți și dumneavoastră personal că este un drum mic care se duce în ritmul melcului spre mai multă transparență. Dar dacă este să ne gândim unde, suntem, unde eram acum 10 ani și unde suntem acum, lucrurile stau totuși mai bine. Este eu, în calitate de pro-european, um, critic, nu pot să fiu mulțumit cu stadiul actual al lucrurilor. Însă, pentru mine este interesant ceea ce ne-ați transmis dumneavoastră în calitate de ambasador. Uh, pentru că mă gândesc la grupurile de lucru ale Consiliului. În fapt, nu sunt mulțumit de punctele de pe ordinea de zi și modul în care sunt tratate ele, referitor la modul în care ne provin documentele. Însă, haideți să vedem lucrurile pe termen lung și haideți să ne gândim la uh, cei 10 ani care au trecut. Uh, Um, credeți că vom putea ajunge vreodată la nivelul la care este Suedia în ceea ce privește transparența? Într-adevăr, este o întrebare foarte importantă și, după părerea mea, accesul la documente și transparențe a crescut considerabil în ultimii 10 ani datorită regulamentului 1049, foarte important și sunt mândră că am putut lua parte la uh, nașterea acestui regulament și, de asemenea, este legat de modul în care a fost pusă în aplicare și de atitudini, care s-a îmbunătățit în ultimii ani. Mulți oameni din instituțiile europene au înțeles că transparența și deschiderea nu, e, nu sunt periculoase. Sunt bune, mai ales pentru legitimitate și um, diminuează posibilitățile de corupție sau de irregularități. Mai sunt multe lucruri de făcut. Tratatul de la Lisabona ne dă noi posibilități și sper că toți președinții vor folosi aceste posibilități cât mai eficient posibil. Comisia ne-a spus ieri că vor veni cu propuneri care emană din tratatul de la Lisabona cu privire la modul în care putem crește transparența. Mai rămân multe lucruri de făcut, dar uh, deja au fost făcute anumite lucruri. Știm că este o uh, un efort continuu și sunt uh, pregătită să particip la el. Mulțumesc. Întrebările care nu au fost uh, abordate aici din uh, lipsă de timp vor primi răspunsul în scris cu, privirea, cu excepția întrebării 19 care este inadmisibilă. Doamna Cecilia Malmström, vă mulțumesc pentru cooperare și pentru participarea la aceste întrebări pe durata președinției suedeze și așteptăm să vă vedem și de cealaltă parte a uh, sălii. Mulțumesc foarte mult dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Timpul alocat întrebărilor s-a încheiat. Următoarea ședință începe mâine joi, 17 decembrie 2009, la ora 9 până la ora 1, de la 3 la 5. Agenda pentru ședințele plenare este publicată în agenda pentru această ședință plenară și pe internet. Ședința se suspendă.